Mulțumesc, are cuvântul domnul Micolașic. Dragi colegi, am plăcerea să vă anunț faptul că membrii ai uh, de, uh, Parlamentului din Mauritania se află în tribuna oficială. Deci, aș dori să îi salut în mod călduros. This delegation is led yes, by Mr. El Arbi Old. Această delegație este condusă de domnul Al-Ali și s-a întâlnit cu diferiți membri ai Parlamentului European. Încă o dată, bine ați venit în Bruxelles și bine ați venit în Parlamentul nostru și aș dori să spun că relațiile dintre Mauritania și Uniunea Europeană sunt foarte importante pentru Parlamentul European. Sunt convins că acest dialog fructuos între uh, membrii Parlamentului nostru și uh, membrii delegației dumneavoastră poate contribui la întărirea acestor relații pentru a dezvolta noi domenii de cooperare între Uniunea Europeană și Mauritania. Deci, încă o dată, bun venit!